publicată în documentele de ședință și poate fi consultată pe intranet și internet și declară suspendată uh, reuniunea. Vă urez noapte bună!